Iată mijloacele pe care trebuie să le utilizăm pentru a regăsi creșterea. Creștere care va veni în primul rând de la întreprinderile mici și mijlocii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Barnier. Am încheiat astfel dezbaterea aceasta și acum următorul punct de pe ordinea de zi sunt uh, intervențiile cu durată de un minut, conformitate cu articolul 151. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Cucan. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, dragi colegi, documentele care au fost publicate recent de Comisia Europeană privind extinderea Uniunii Europene au lăsat statelor aspirante mesajul că progresul este posibil doar pe baza unor date reale și unor realizări corecte și reale. Conform acestor uh, date, cei care au reușit să încheie reformele au fost mulțumiți pentru că au văzut că adesea, chiar și după unele compromisuri uh, largi, au realizat multe lucruri. Cei care n-au realizat nimic uh, și care doar și-au arătat mușchii în loc să aibă un dialog constructiv, au avut de pierdut. A trecut un an de la aprobarea raportului precedent. Un an pierdut, din păcate. Și uh, Uh, trebuie foarte clar spus că uh, activitatea care trebuie făcută nu va fi făcută de nimeni altceva. Dacă aceștia, uh, aceste guverne, acești guvernanți vor să stea în fața cetățenilor, trebuie să vină acolo cu realizări adevărate. nu să spună că totul se datorează unor dificultăți misterioase. Mulțumesc, care cuvântul doamna Blinkeviciu de acum. Mulțumesc, domnule președinte. șomajul la tineri este în unele țări de 30-40% și în unele țări aproape 50% din tineri nu au niciun loc de muncă. Ce ar trebui să facem la nivel european și la nivel național pentru a putea schimba această tendință? Eu zic că, în primul rând, ar trebui să creăm programe de combatere a șomajului și să oferim măsuri care să fie um, destinate tinerilor, tinerilor fără loc de muncă cu garanții sociale, garanții de, de muncă. Să încercăm să-i ajutăm în căutarea unui loc de muncă, indiferent de ocupațiile lor. De asemenea, vom avea o directivă cu privire la lucrători și să încercăm să oferim mai multe informații despre ajutoarele existente persoanelor care sunt pe cale să um, caute un loc de muncă, deci celor care sunt în formare. Trebuie de asemenea să promovăm spiritul antreprenorial să încercăm să le oferim mai multe șanse celor care fac uh, o studii economice și, de asemenea, să le oferim un acces mai bun la programele europene. Cred de asemenea că trebuie să avem un regulament mai bun cu privire la stagii în Europa. Mulțumesc foarte mult, doamnă Blinkeviciute, spune președintele. Acum îi dau cuvântul doamnei Bilbao Barandica. Terorismul ETA și-a recunoscut eșecul și a luat sfârșit. Suntem foarte bucuroși să constatăm acest lucru, însă nu trebuie să uităm că uh, bașcii nu au acceptat niciodată să um, își asume aceste crime. Um, cetățenii bașci s-au opus întotdeauna acestor atentate. Uh, de aceea îmi confirmă cererea din 15 iunie 2010 și anume uh, realizarea unui program prin care să fie întărită pacea, să fie facilitată coexistența popoarelor și să facem în așa fel încât să nu mai repetăm aceleași greșeli. Trebuie să ținem cont de suferința victimelor, să recunoaștem curajul lor civic, civic le datorăm solidaritate și respect. De aceea vă propun să nu uh, ținem un minut de reculegere, ci să aplaudăm aceste victime, victime așa cum ele merită. Mulțumesc, doamnă Bilbao Barandic, așa cum doamna Case Winburn. domnule președinte. Aș vrea să felicit uh, echipa de rugby a țării Galilor pentru performanța extraordinară la campionatul mondial de la, din Noua Zeelandă. Ca uh, un popor care e foarte mândru de sportul său național, rugbyul, Uh, cred că această echipă merită să fie recunoscută pentru că a ajuns în semifinale. Să ascultăm uh, uh imnul uh, în limba mea maternă uh, galeză a fost un, o sursă de mare mândrie în, și uh, toți uh, locuitorii țării noastre, fie că vorbesc galeza, fie că vorbesc engleza, sunt un exemplu despre cum pot contribui la unitatea națională și la promovarea culturii noastre într-un context global. Sportul este o sursă de, de demnitate și mândrie culturală pentru națiunea noastră și poate fi folosit pentru a promova diversitatea regională în Uniunea Europeană și uh, în toată lumea. Felicitări încă o dată echipei uh, țării Galilor. Mulțumesc, doamnă Swinburne, și acum îi dau cuvântul domnului Tavares. Nas últimas semanas, os portugueses perderam... Mulțumesc. În ultimele săptămâni, portughezii și-au pierdut 40% din pensii. O cincime din salarii și plătesc uh, de asemenea mult mai multe impozite ca înainte. Această țară, Portugalia, se găsește într-o situație extrem de dificilă. 143% în plus de investiții directe străine și mai ales unde în uh, Olanda, o țară a Uniunii, avem 25 de țări uh, de firme mari portugheze care și-au deschis o firmă fantomă acolo pentru a evada uh, de sistemul fiscal, de la sistemul fiscal din Portugalia. Așadar, iată care sunt excrecențele unui sistem care nu mai funcționează la nivel european. Vreau să spun că obiectivele comune la nivel bugetar, fără o politică comună la nivel uh, economic, nu va putea să, nu vor putea să funcționeze și euro s-ar putea să se împiedice la un moment dat. Vorbim despre generozitate. Trebuie să vorbim mai mult despre generozitate și nu despre profit. Și cred că Europa nu va putea să reușească să iasă din această criză dacă nu se înțelege acest lucru. Mulțumesc, domnule Tavare, și acum are cuvântul domnul Tianta Filides. Mulțumesc, domnule președinte. Eliberarea soldatului israelian Gilad Shalit în schimbul a mii de palestinieni a dus la bucurie și mult optimism de ambele părți. Ar trebui să folosim această conjunctură pozitivă pentru a cere din partea Israelului acțiuni. Acțiuni decisive către o direcție mai bună, de exemplu, o încetare a situației din fâșia Gaza, o eliberare a restului de prizonieri palestinieni și o încetare a construcției de așezări. Numai așa putem să garantăm că schimbul de prizonieri să ducă și la un proces de negociere care să ducă la rândul său la resoluționarea acestui conflict. Altfel, eliberarea lui Shalit în schimbul a mii de palestinieni prizonieri nu, a, nu ar fi decât un simplu gest un gest care ar putea duce poate la o apropiere, dar nu este garantat. Mulțumesc, domnule Traian Tafinidis, și acum are cuvântul domnul Morganti. Domnule președinte, dragi colegi, în ultimele zile am auzit uh, spunându-se în repetate rânduri că China ar putea fi un salvator pentru Europa și pentru moneda euro. Și toate aceste, aceste aspecte au ridicat reacții fataliste sau entuziaste. Cum ar putea China să salveze Europa? Cred că ar fi o ultimă lovitură de cuțit a acestei țări din Orient împotriva Occidentului. Chinezii își pregătesc o invazie bine planificată, în timp ce Europa nu își pregătește o reacție. Chiar dacă poate inițial uh, intenția era una de ajutor, între timp uh, ei au ajuns să controleze o mare parte din activitățile pe care le-au distrus. Mulțumesc, domnule Morganti, și acum un minut are cuvântul doamna Skrzydlewska. Dziękuję, panie przewodniczący. W wielu państwach członkowskich... Mulțumesc, domnule președinte. Multe state membre, atât la nivel național cât și la nivel regional, s-a introdus o cartă de, asigurare, de ajutorare a marilor familii, uh, familii cu mulți copii. Uh, o astfel de carte, o astfel de lege este menită să ajute astfel de familii cu mulți copii să le ofere anumite beneficii, anumite reduceri. Însă, nu avem o reglementare la nivel paneuropean care să dea aceleași drepturi uh, familiilor cu mulți copii din toată Europa. În opinia mea, atât Parlamentul cât și Comisia Europeană ar trebui să susțină familiile cu mulți copii, astfel încât uh, să avem un principiu uniform uh, în toată Europa. Așadar, trebuie să susținem aceste familii cu mulți copii, mai ales în societatea noastră care este o societate care îmbătrânește și de asemenea trebuie să luăm în considerare faptul că această cartă uh, va susține uh, acțiunile noastre în favoarea familiei. Cer Comisiei Europene să acționeze cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult!

ameliorarea practicilor de protecie i de administrare a inuturilor forestiere în uniunea europeană pentru a putea lăsa generaiilor viitoare aceste bogăii. Ieri, întâlnirea Consiliului de la Bruxelles reprezintă un moment de răscruce pentru uh, Europa și pentru moneda euro. Liderii Europei trebuie să ajungă la un acord uh, extins și comprensiv pentru a uh, combate criza în Europa. Comisia, Banca Centrală Europeană și FMI uh, și uh, s-au întâlnit cu guvernul irlandez ca parte a uh, unui proces de revizuire a economiei irlandeze și s-a conchis că Irlanda face progrese. Uh, sigur, economia rămâne una echilibrată, dar redresarea țării depinde, sigur, de redresarea economică. Concluziile summitului probabil vor crește datoria la probabil 60%, și guvernul uh, irlandez pune sub semnul întrebării asistența BCE. Uh, uh, președintele întrerupe vorbitorul. Mulțumim. Și acum doamna ca urmează. President, dear colleagues, precisely... Domnule președinte, dragi colegi, au trecut exact 20 de ani de când uh, Consiliul Suprem al Letoniei a adoptat o rezoluție prin care cetățenia letonă um, era acordată doar uh, rezidenților din 1940 uh, și descendenților aceștia. O generație întreagă de, de cetățeni au fost, de, au fost privați de drepturile lor politice. Parlamentul și-a lipsit de cetățenie proprii alegători. Aș vrea să vă adresez o întrebare. Este corectă această întrebare în care un cetățean european venit în Letonia are dreptul să voteze în uh, alegerile europene, dar multe persoane care au trăit zeci de ani pe teritoriul Letoniei nu au acest drept. Îmi pare rău că uh, verzii și socialiștii au uh, propus să includă pe